Um, Doamnelor și domnilor, bună dimineața! În această sală arhiplină, bun venit! Uh, atâtea personalități, atâtea figuri interesate, trei deputați, membri ai comisiei noastre. Minunat! Atunci putem lua decizii foarte repede. Poate cel mai bine ar fi să începem cu voturile electronice. Are cineva o, o, vreo obiecție? A fost o glumă. Începem acum cu primul punct de până de zi. Punctul 7, Cartea Verde de la provocări la oportunități, către crearea unui cadru stratanțare a cercetării și inovării în UE. Doamna Matias este în sală și dau cuvântul pentru o scurtă informare. Vă rog. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Eu mă gândisem că ar fi o idee foarte bună să începem cu voturile, pentru că s-ar putea să fi fost prima dată când grupul nostru ar fi avut un sfert din voturi uh, în această comisie, dar uh, poate că, într-adevăr, cel mai bine ar fi să începem cu raportul nostru uh, și cu acest punct de până de zi, Cartea Verde, către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE. E o primă dezbatere pe care o avem pe acest subiect și primul lucru pe care aș dori să-l spun e că îmi propun să examinez chestiuni generale și după aceea o să încerc să intru în detalii de-a lungul dezbaterii și cu dezbaterile cu raportorii ci cu membrii grupurilor uh, politice. Știm că în ceea ce privește calendarul, uh, vom uh, fi sub presiunea timpului, va trebui să, să, să întocmim un aviz al Parlamentului, poziția Parlamentului pe acest subiect și cred că ar trebui să dedicăm atenție acestui subiect și în ciuda calendarului foarte strâns, sper să ajungem la rezultate concludente. Aș dori în primul rând să spun că acest cadru strategic uh, comun acoperă chestiuni care sunt foarte importante pentru noi și acest lucru ar trebui să se regăsească în uh, document. Da uh, Trebuie să ne asigurăm că politica viitoare, politica pe viitor a Uniunii Europene reflectă toate aceste priorități ale noastre. Deci, aș dori să spun câteva elemente importante din punctul meu de vedere, uh, principiile de bază pe care Comisia le-a enumerat în uh, Cartea Verde, care sunt importante mai ales uh, în lumina provocărilor cu care va trebui să ne confruntăm. Aceste provocări uh, au fost uh, identificate în uh, programele care au fost derulate și a studiilor din aceste domenii. Primul dintre aceste principii importante e că trebuie să clarificăm principiile, să reducem complexitatea, în al treilea rând să sporim valoarea adăugată a cercetării europene în context global. În al patrulea rând, trebuie să simplificăm participarea, pentru că s-a vorbit foarte mult despre acest principiu în ședințele noastre și și, în al cincilea rând, trebuie și să lărgim participarea în programele de cercetare și de asistență din Uniunea Europeană. De asemenea, cred că ar trebui să ne, să, să încurajăm uh, competitivitatea și să monitorizăm impactul social al uh, sprijinului acordat de către Uniunea Europeană cercetării. Iată cele șase puncte pe care uh, trebuie să ne axăm, având în vedere provocările care ne așteaptă și care sunt identificate în Cartea Verde. Mai există și alte aspecte care vor fi importante. În primul rând, aș dori să vă atrag atenția asupra unei preocupări. Știm că complexitatea, știm cât de complexe și de diverse sunt sistemele de finanțare, ceea ce înseamnă că uh, spațiul de cercetare din Europeană e greu de uh, uniformizat, de armonizat. Și așa cum am spus uh, în cadrul dezbaterilor din comisia noastră, aceste instrumente evoluează în continuu și deci acest cadru strategic comun trebuie să aibă câteva principii uh, călăuzitoare, precum uh, reducerea fărâmițării, a suprapunerilor uh, și a uh, complexității. Eu înțeleg foarte bine de ce Comisia a stabilit aceste principii, însă nu cred că suprapunerea eforturilor ar trebui să fie un aspect care să ne monopolizeze Uh, atenția. Uh, și vă voi explica de ce. E foarte important, într-adevăr, să reducem suprapunerile, dar e sigur că nu vom putea să le reducem în proporție de 100%. Dacă dorim să fim uh, eficienți în coordonarea eforturilor la nivel european, va trebui ca principiile noastre să se axeze pe uh, progresele tehnologice și științifice Uh, ceea ce sigur că va implica și anumite suprapuneri. Știm uh, că construirea capacității va fi foarte importantă, ceea ce înseamnă că va trebui să atragem și comunitatea științifică Uh, în uh, mod diferit, nuanțat de la o regiune de la alta, la alta. Și uh, ne putem baza pe politica de coeziune. Știm că există o diferențe, dezechilibre între regiunile europene, ceea ce nu înseamnă că e aspectul cel mai negativ. Trebuie să abordăm această chestiune în mod pragmatic, în mod rațional și în unele uh, regiuni ar trebui să încurajăm uh, convergența eforturilor uh, din motive uh, întemeiate și apoi în alte regiuni ar trebui să reducem uh, folosirea resurselor financiare. Unele resurse vor da rezultate într-un anumit domeniu de cercetare și într-o altă și într-o regiune. În uh, alte situații s-ar putea să trebuiască să procedăm altfel. Ne, ne-am dat seama că anumite regiuni sau alte unele state membre nu sunt foarte performante, ori alte regiuni uh, sunt uh, extrem de performante și deci, uh, de asemenea, deci această echilibrare a eforturilor nu trebuie să fie obiectivul nostru. De asemenea, știm că avem și această criză economică și socială foarte gravă în Europa, însă ea nu ar trebui să fie văzută ca un fel de piedică în calea acțiunilor noastre. Propunerea noastră ar trebui să, uh, să încerce să profite de toate oportunitățile oferite de către uh, criza economică. Uniunea Europeană ar trebui să profite de criză. E adevărat că Uh, trecem prin vremuri grele, dar trebuie să identificăm uh, o contradicție, o contradicție foarte importantă. Pe de o parte, avem uh, tot mai multe investiții în zona de cercetare în Europa, însă rezultatele mai multe decât în studiile de cercetare, mai mult decât Statele Unite. Dar pe de altă parte, rezultatele concrete în urma acestor studii sunt mult mai proaste. Și de asemenea investim mai puțin fonduri pe cercetător. Deci cred că această dezbatere ar trebui să ne permită să uh, discutăm uh, în mod deschis toate aceste subiecte. În Europa ne aflăm într-o situație în care avem nevoie de mână de lucru uh, supracalificată. Și dacă nu obținem această mână de lucru uh, foarte calificată, vom uh, punem în pericol uh, dezvoltarea economică în sens uh, larg, dar și uh, eforturile de cercetare. Trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură investițiile în educația universitară și în zona de cercetare, deci um, aceste investiții dau roade. Ne întrebăm dacă investim suficient sau dacă ar trebui să investim mai mult. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, pentru că dacă nu, statele membre nu vor primi toate încurajările de care au nevoie pentru a uh, investi în uh, studiile post-universitare. De asemenea, e foarte important ca cercetătorii să beneficieze de uh, cursuri de uh, formare uh, extrem de performante. Știm că cercetarea la nivel european se face în condiții de precaritate și ar trebui să corectăm această situație. Iată care sunt aspectele care ar trebui să fie incluse pe lângă cele din Cartea Verde. Aș dori acum să mai menționez un aspect având în vedere aceste limitări financiare e momentul să investim. Acum e momentul să investim. Avem nevoie de uh, fonduri structurale și de fonduri de coeziune ca instrumente cheie pentru a reduce și a depăși toate aceste uh, limitări de care vorbeam înainte. și doar astfel putem uh, cu adevărat vorbi de un mediu de cercetare performant și de aceea trebuie să creăm stimulente pentru ca regiunile să își uh, atingă obiectivele ambițioase și pentru a avea obiective de cercetare și de inovare mai ambițioase. Trei observații Uh, în încheiere, sunt convinsă că uh, contribuțiile colegilor vor fi foarte importante, dar aș dori să mai menționez încă trei aspecte. Primul dintre ele se referă la faptul că trebuie să sprijinim în mod ferm identificarea obiectivelor cercetării și a uh, inovării. Trebuie să ne clarificăm aceste obiective, obiectivele pe care dorim să le îndeplinim prin finanțarea noastră. Au fost uh, propuse anumite măsuri, trebuie să uh, evaluăm uh, eficiența acestor măsuri în domeniul cercetării și al dezvoltării și al uh, inovării. Un alt aspect e că, într-adevăr, trebuie să încercăm să înțelegem care sunt motivele pentru care Comisia dorește ca cunoștințele și ideile să fie transpuse în noi produse, în noi bunuri, e adevărat. E un principiu valabil. Însă cred că ar trebui să înțelegem uh, pro, această, acest concept de produse și servicii în sens uh, mai larg și conceptul inovării ar trebui să fie abordat în mod mai larg uh, pentru a ține cont de criză. Și dacă citiți documentul, vă dați seama că în el intervin produse și, produsele și servicii destul de des. Nu am făcut-o în mod în mod intenționat, pentru că scopul nostru nu ar trebui să fie uh, producția de bunuri și de servicii. Cred că ar trebui să vorbim despre, cun, despre cunoaștere ca un fel de bun public care să fie la dispoziția tuturor uh, cetățenilor europeni. Deci, cred că ar trebui să consolidăm area europeană, zona europeană de cercetare față de celelalte regiuni din lume cu care noi suntem în concurență. În fine, dacă ne uităm la toate documentele care au fost publicate, Uh, și uh, um, provocările cu care ne confruntăm. Cred că e foarte important să definim aceste provocări sociale. Nu ajunge doar să le menționăm, trebuie să le și definim și de aceea îi îndemn pe colegi să uh, îmi explice în ce constau aceste provocări sociale. Pentru că dacă vorbim de provocări în domeniul tehnologic și științific, trebuie să știm care sunt și provocările sociale. Deci, încă o dată, Aș dori să mai menționez ce am mai spus și înainte, cu alte ocazii, respectiv că serviciile sociale și că serviciile sociale și um, toate trebuie să fie consolidate. Aș dori să uh, subliniez importanța Consiliului European de Cercetare, să uh, sporim finanțarea pusă la dispoziția acestui Consiliu. Trebuie să ne asigurăm că avem suficiente fonduri pentru programe precum uh, programul uh, Marie Curie. Uh, științele sociale nu uh, trebuie lăsate în urmă, pentru că dacă nu uh, vom ajunge să avem o capacitate limitată de a schimba situația. Ceea ce reprezintă un pas foarte important pentru a îmbunătăți cadrul comun de cercetare. E un aspect care ne aduce valoare adăugată și nu invers. Vă mulțumesc! damit bedanke ich mich herzlich und darf... Vă mulțumesc mult și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Prima care intervine este doamna Herzog. Uh, thanks, Chairman. I that there is uh, is Mr. He the biggest. Am înțeles că domnul Hökmark, în calitate de reprezentant al celui mai mare grup, ar trebui să ia primul cuvântul. Am o listă a raportorilor din umbră și dacă nu vreți dumneavoastră să interveniți acum, atunci intervine domnul Elan, următorul vorbitor. Zunächst mal möchte ich der Kollegin äh, Matthias În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Matias pentru prezentare. Nu sunt de așa mult timp la Parlament, însă pentru prima dată am auzit că la uh, Parlament un raportor spune uh, că este mult mai interesat de ceea ce au ceilalți de spus decât de propriile idei. Nu știu dacă o spune din politețe sau nu, dar este foarte bine că se întâmplă asta, fiindcă face ca cooperarea noastră să fie una foarte bună. Mulțumit acestei remarci neobișnuite și extrem de prietenoase. În ceea ce privește programul cadru de cercetare opt și modul în care va fi acesta structurat. Ei bine, aceasta este o chestiune de principiu și trebuie să vedem dacă din principiu, din strategia uh, de la Lisabona mai rămâne ceva. Am văzut în rapoartele intermediare că în ceea ce privește competitivitatea și obiectivele înalte ale Uniunii Europene într-o lume globalizată, uh, totul trebuie să fie privit la nivel global, în funcție de ceea ce se întâmplă și uh, în SUA și în uh, Asia. Și este clar că noi suntem în urmă. Așadar, în ceea ce privește programul cadru 8, vrem să avem un uh, o, vrem să avem buget, însă deocamdată se prevede o reducere bugetară. Programul 8 este atât de important fiindcă se discută uh, despre obiectivele rămase restante în urma strategiei de la Lisabona și vrem să vedem dacă cu bugetul pe care l avem la dispoziție putem să obținem ceva fiabil din punct de vedere economic și din punctul perspectivei europene ca să avem un obiectiv ferm. Analizăm uh, statutul actual al programului cadru 7 și dacă rămânem la acest nivel, nu doar că rămânem la status quo, ci eforturile de cercetare la nivel european, prin comparație cu cele de la nivel individual uh, din statele membre, rămân o uh, rămân, uh, nu rămân deloc durabile și rămân fragmentare. De aceea, discuția despre programul cadru 8 este nu doar o discuție politică, ci una economică, una care implică mult mai multe lucruri. Trebuie să vedem dacă vrem într-adevăr o Europa unită în acest sens. Asta pentru a nu trata uh, totul la nivel de politică de cercetare și la nivel bugetar. De aceea, condițiile cadru îmi sunt foarte clare. Eu cred că noi, cei de la Parlamentul European, trebuie să ne gândim cum putem să găsim o poziție comună, fiindcă doar așa vom avea posibilitatea ca deocamdată să reacționăm la poziția refractară a Comisiei față de acest program. Este o poziție, este o poziție sceptică și la Consiliu în ceea ce privește acest program și trebuie să promovăm acest program în așa fel încât să avem creșterea de care avem nevoie. Cred că este important de la bun început să spunem despre ce este vorba. Și dacă definim noi obiectivele și dacă vrem să atingem obiectivele de la Lisabona, atunci trebuie să avem o dublare a bugetului, fiindcă doar așa vom ajunge pe picior de egalitate cu ceea ce se întâmplă în Asia și în America. În al doilea rând, avem un conflict pe care trebuie să-l abordăm deschis. Un conflict care a apărut deja din timpul PC7. Pe atunci l-am soluționat la Parlament. A fost un proces dificil, însă am uh, fost ferm la negocieri. Este vorba despre conflictul iminent între noile state membre ale Uniunii Europene și vechile state. Este un vechi conflict între marile state și micile state europene. Despre ce este vorba în acest conflict? În cele din urmă am uh, mizat pe principiul de excelență ca și criteriu uh, central al programului cadru de cercetare. Dar trebuie să o spunem pe șleau. Rezultatele programului cadru 7 arată că o serie de state membre nu au participat, nu au putut participa la programe în măsura în care trebuiau să o facă, fiindcă programele lor structurale și mediul lor de cercetare, da, sunt bune, însă nu sunt aduse la nivelul european. Ce înseamnă acest lucru pentru negocierile PC8? rămâne în continuare o problemă. Asta fiindcă, pe de o parte, noile state membre trebuie să manifeste interesul de a participa mai uh, mult la program. Dar acest lucru înseamnă că au fost puse sub semnul întrebării criteriile de excelență. De cealaltă parte, există state membre care spun că dacă criteriul de excelență este într-adevăr pus sub semnul întrebării, atunci nu avem niciun interes să sprijinim programele europene, ci mai bine rămânem la programele naționale. Este un subiect care trebuie abordat deschis, într-o fază incipientă, trebuie să și găsim un compromis, fiindcă altfel vom fi cât se poate de fragmentați pe, acest, pe această temă, la fel va fi și Consiliul și nu vom primi surplusul financiar de care avem nevoie la PC8. De aceea, a trebuit să formulăm aceste idei în Cartea Verde și să spunem că, principial, considerăm că criteriul de bază rămâne cel al excelenței pentru a face față, la, um, pentru a face față competitivității la nivel global. De cealaltă parte, trebuie să stipulăm că găsim, trebuie să găsim o soluție de a integra diferitele interese la acest nivel de cercetare. Asta pentru a crea o scară către excelență. Trebuie să ne gândim că există programe care servesc anumite structuri din statele membre pentru a uh, se ajunge mai ușor la criteriul de excelență. Așadar, nu punem semn întrebări excelența, ci oferim mijloace pentru ca la diferite niveluri să se ajungă la excelență. Dacă vom avea un asemenea compromis, atunci Parlamentul va avea o poziție foarte puternică. Fără acest compromis, însă, poziția Parlamentului va fi, după cum ne-a arătat o experiența de până acum, una slabă. O altă chestiune extrem de importantă care se dezbate este următoarea. În ce măsură programul cadru 8 se pune sub serviciul competitivității europene? Este clar că trebuie să găsim un echilibru între uh, nevoia de cercetare, între uh, cercetare orientată către rezultat acesta este peisajul de cercetare european și de cealaltă parte trebuie să vedem cum anume putem să investim în tema inovare, în tema implementării rezultatelor din cercetare în produse concrete pentru a ajunge și la creștere economică. Din acest punct de vedere, odată cu PC8 se adresează și următoarea întrebare. Ce instrumente vrem să integrăm? Vrem un instrument de genul CIP în uh, programul cadru 8? avem uh, prin PC8 un pur program de cercetare sau un program de cercetare și dezvoltare, astfel încât să reușim să îl conectăm cu alte programe europene, cu mijloace concrete de a utiliza uh, tehnologiile create în statele membre. Este o întrebare de principiu și strategică și tocmai de aceea salut faptul că Comisia, chit că a rămas vagă în uh, Cartea Verde, în uh, intervențiile sale rămâne foarte fermă pe această poziție, fiindcă dorește să lege programul cadru 8 de obiectivele de creștere la nivel european. Și ultimele două teme se referă la următoarele aspecte. Odată, cooperarea internațională. Vorbim despre cooperare internațională, însă bilanțul PC7 este foarte slab în ceea ce privește această chestiune. Deci, pentru multe țări, pentru multe instituții de cercetare, mai ales în Asia, dar și în America de Nord, um, PC7 nu a rămas un program atrăgător din cauza faptului că lucrurile în cadrul acestuia se mișcau prea încet. Deci uh, asiaticii nu au găsit uh, partenerii necesari la nivel european, la nivelul instituției europene, la nivelul instituției de cercetare pentru a demara împreună proiecte cu acestea. Pentru că la nivel european este nevoie de 1 până la 2 ani pentru a se lua toate deciziile necesare. Deci la nivel internațional acest lucru nu este deloc competitiv și trebuie să abordăm tema cooperării internaționale, să o consolidăm masiv Astfel, trebuie să vedem ce fel de reforme structurale ne pot uh, determina să fim mult mai competitivi la acest uh, capitol și să ne mișcăm mult mai repede. Și ultimul lucru care nu este menționat în Cartea Verde se referă la finanțarea marilor proiecte europene. Implicit, din uh, PC7 finanțăm uh, o serie de mari progre, programe europene precum GMS, ITER și Galileo. Și este previzibil deja. Din gestionarea clasică bugetară nu vom mai putea să finanțăm asemenea proiecte. I-aș ruga de aceea pe colegi să, încear, să încerce să vină cu un compromis pentru ITER, sau uh, i-am rugat, de fapt, mă scuzați, și în decembrie s-a încercat să se găsească fonduri adiționale din pilonul 2 pentru ITER pentru a uh, avea acest proiect funcțional în continuare, lucru care a ieșuat lamentabil și este foarte clar că în programul de cercetare 8 nu vom fi în măsură să sprijinim astfel de proiecte de dimensiunea celor mai sus menționate. Avem nevoie de un titlu bugetar care să fie unul destinat strict acestor mari proiecte europene. Nu vom putea, dintr-un uh, program în derulare, să finanțăm aceste proiecte. S-a putut la un moment dat, în trecut, într-o etapă de tranziție. Însă, acum, pe lângă programul cadru uh, de cercetare, trebuie să avem un titlu bugetar separat, special destinat acestora. Și încă un subiect care a fost mereu subliniat de colegii mei și pe care l-am subliniat și eu mereu, este o temă recurentă, cea a IMM-urilor. Trebuie să ne îndepărtăm puțin de minciunile cotidiene. Ori trebuie să rezervăm IMM-urilor un domeniu special în programul cadru 8, ori suntem într-adevăr pregătiți să spunem că în anumite sectoare Suntem dispuși să acceptăm proceduri simplificate, mult simplificate, pentru ca IMM-urile să pentru că IMM-urile nu, nu, să nu poată fi integrate în programe multianuale. Sau trebuie să recunoaștem că sunt pur și simplu niște intervenții frumoase de duminica, uh, intervenții în care ne-am, uh, ne-am fixat anumite marge pentru IMM-uri, dar uh, care nu sunt respectate. Trebuie să găsim un răspuns la această problemă, fiindcă uh, la un moment dat ni se va reproșa că spunem doar vorbe goale fără a nu face nimic concret în programele demarate. De exemplu, avem o, trebuie să găsim o abordare sectorială pentru anumite IMM-uri, fiindcă nu IMM-urile sunt problema aici. Degeaba definim o marjă pentru IMM-uri, pentru că realitățile europene sunt cu totul diferite. Una înseamnă chioșcul din, de la colț din Grecia și alta înseamnă IMM-ul în Suedia. Așadar, nu vom reuși să integrăm IMM-urile într-un program cadru de cercetare european. Dar în sectorul IT, spre exemplu, um, lucrurile stau puțin diferit, pentru că Numitorul comun la nivel uh, industrial este unul diferit față de ceea ce se înțelege prin IMM-uri la nivel european. Așadar, avem nevoie aici de o abordare sectorială mult mai inteligentă pentru a aborda și problema IMM-urilor. Mulțumesc, spune președintele. Mai sunt șase intervenții, plus comisia, plus uh, raportoarea. La ora 10 începem sesiunea de vot. Fie ne ținem toți de regula că trebuie să intervenim mai puțin, fie ultimii vorbitori nu mai ajung să intervină. Urmează doamna Herzog. Thank you, Chairman. I just want... Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut uh, să pledez pentru eficiența energetică. Raportorul din umbră a menționat deja multe lucruri pe care nu le voi repeta, însă aș vrea să spun mai multe lucruri. Cred că Parlamentul acesta și instituția aceasta a adoptat țintele 2020 și din această cauză trebuie să ne asigurăm că inclusiv inovația și cercetarea sunt astfel adaptate încât să atingem aceste obiective și este o provocare foarte mare și cred că trebuie să începem să pregătim aceste obiective de pe acum e nevoie de o investiție de 3% din PIB în cercetare și inovație și cu toții știm că situația nu este promițătoare. Ministrii de finanțe au un cuvânt de spus în ceea ce privește investițiile. Astăzi vom uh, vota textul legat de Uniunea Inovației și cred că putem uh, să fim de acord cu faptul că cadrul strategic poate fi folosit pentru a atinge obiectivul, însă nu există o rețetă universal valabilă și deviza noastră trebuie să fie uh, axată pe diversitate. Care e problema atunci? Cred că trebuie să spunem clar că s-a schimbat contextul în care intervine inovarea. Inovația nu este legată doar de întreprinderile performante, e legată și de uh, sectorul public uh, și de uh, alte domenii. Dacă nu dublăm sau triplăm fondurile alocate inovației, dacă păstrăm fondurile din uh, programul cadru 7, practic uh, scădem suma alocată, pentru că dacă lărgim evantaiul sectoarelor și menținem uh, fondurile, înseamnă că uh, fondurile alocate fiecărui sector în parte scad. Parlamentul trebuie să fie unit, avem nevoie de un cadru strategic și fondurile trebuie să fie mai importante decât până în prezent. Și sper că cel puțin această comisie va fi unită. Și pentru că vorbim despre fonduri, vreau să spun că lipsește un lucru, capitolul 5 din uh, buget, e vorba despre costurile administrative. Majoritatea fondurilor sunt în acest capitol și trebuie să ne asigurăm că nu sunt diminuate în favoarea altor obiective. Dacă vrem să combinăm toate mijloacele financiare, capitolul uh, costuri administrative trebuie monitorizat atent pentru ca fondurile să nu fie direcționate spre alte ținte, spre alte obiective. Aș vrea să spun de asemenea că trebuie să revizuim rețeaua europeană pentru uh, întreprinderi, și alte programe, trebuie să revizuim și cofinanțarea, pentru că adesea există instrumente europene, însă statele membre nu uh, cofinanțează proiectele pentru că se mulțumesc cu sumele care vin din uh, Uniunea Europeană. Or, noi nu vrem să uh, întreprindem acțiuni caritative în favoarea statelor membre. Susțin ideea cooperării internaționale pe care a menționat-o raportorul. Este importantă în ceea ce privește Galileo, ITER și alte proiecte. Trebuie să ne unim forțele, trebuie să fim pentru o creștere de până la 3% din PIB a investițiilor și trebuie să ne batem cu miniștrii de finanțe pentru că altfel Europa nu va fi credibilă. Pe de o parte ne angajăm să facem lucruri și pe de altă parte nu punem la dispoziție mijloacele și cred că Parlamentul uh, nu poate să accepte ceea ce se întâmplă la ora actuală în Consiliu. Vă mulțumesc. Doamna Carvaliu. Thank you, I would like to thank the, the rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun care ar trebui să fie principiile de bază pentru următoarea generație de programe. Trebuie să avem un sistem de finanțare pe, bazat pe încredere și să reformăm administrația. De asemenea, trebuie să stimulăm uh, valorificarea rezultatelor și inovația. Trebuie să punem accentul pe excelență și uh, să punem accentul pe edificarea de capacități pentru fondurile structurale și pun accentul și pe nevoia de a crește fondurile. Sunt pentru dublarea bugetului în acest, uh, în acest domeniu. Și sunt de asemenea pentru o cooperare internațională sporită. Cred că ar trebui să avem un cadru uh, strategic opt simplificat și cadrul ar putea să aibă trei piloni, unul științific, unul uh, axat pe industrie și unul pe politică. Ar trebui să avem mai puține priorități tematice decât acum și un echilibru mai bun între abordarea de jos în sus și cercetarea de sus în jos. La ora actuală, uh, Consiliul European pentru Cercetare are o abordare din, uh, de jos în sus, însă cred că și în programele de cooperare trebuie să avem această, aceeași abordare. Programul uh, de cooperare este foarte important în PC7 și trebuie să continue în, în PC8 și am putea să avem o abordare de la bază spre vârf în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiilor în anumite domenii. Participanții trebuie să definească tehnologiile inovante care trebuie aplicate în diferitele domenii științifice. Vrem să schimbăm de asemenea regulile care stau la baza inițiativelor tehnologice comune. Ne dorim un acces egal pentru IMM-uri. Programele destinate IMM-urilor trebuie să fie reformate. La ora actuală, după cum s-a spus, structurile intermediare, institutele de cercetare sunt la ora actuală principalii beneficiari și nu IMM-urile și trebuie de asemenea să introducem instrumente specifice pentru a facilita accentul pe rezultate și rezultate care să fie puse în aplicare pe piață. În sfârșit, este important să stimulăm participarea oamenilor de știință tineri. Trebuie să găsim cele mai bune mijloace de a implica oamenii de știință tineri în cercetare, cercetarea industrială și în uh, instituțiile de cercetare. Un ultim punct, ar trebui să introducem regulile de simplificare care nu au fost încă adoptate, care nu se află în uh, revizuirea la mijloc de drum al uh, programului cadru, mai ales regulile de simplificare a um, reglementărilor financiare monitorizez uh, procesul de simplificare și aș vrea să rog raportorul să introducă aceste prevederi de simplificare în text. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Höckmark. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportoarei. Îmi face deosebită plăcere să fiu de acord cu toată lumea de aici, din sală, și asta arată că există un consens în privința direcției de urmat. Trei puncte aș vrea să relevez. Simplificarea, simplificarea, simplificarea. Este importantă pentru că nu vorbim doar despre birocrație. Când spun simplificare, vorbesc despre dinamică și creativitate în acest proces vorbesc despre calitate. Am realizat multe în ultimul program cadru. A fost important pentru universități și pentru alți actori, însă mai sunt multe de făcut și trebuie să pornim la drum, pentru că altfel IMM-urile, actorii implicați în inovație nu vor putea participa. A doua întrebare este care ar trebui să fie nivelul de finanțare. Trebuie să ne propunem drept obiectiv să dublăm fondurile alocate cercetării. Și asta pentru că până în prezent Europa și Statele Unite au dominat cercetarea mondială. Acum 15 ani cercetarea era apanajul Europei și Statelor Unite, însă lucrurile se schimbă rapid. China și India vor dispune de mai mulți oameni de știință, de mai mulți cercetători, de mai mulți ingineri. Cunoașteți cu toții statisticile. 12 milioane doar în China. După cum vedeți, uh, sunt susținut. Uh, delegația germană îmi susține punctul de vedere, ca întotdeauna de altfel este un aspect important. Și ultimul lucru, domnule președinte, trebuie să crește mobilitatea cercetătorilor. Este unul dintre factorii de succes în cercetarea americană și anglosaxonă în general. E vorba despre mobilitatea oamenilor. Pot să se deplaseze de la un centru de cercetare la altul și uh, mobilitatea nu înseamnă doar uh, consolidarea programului uh, Marie Curie, ci și voucherele pentru cercetare. Trebuie să finanțăm în primul rând institutele de cercetare care se află în top. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să o felicit pe Mariza Matias pentru expunerea făcută și pentru spiritul de deschidere de care a dat dovadă. În primul rând, elemente legate de metodă. Comisia spune că e nevoie de propuneri până în iunie 2011. Comisia este în întârziere în ceea ce privește evaluarea programului cadru 7, ori se fac presiuni asupra noastră pentru a ne grăbi și am putea face prostii din cauza asta. Cred că trebuie să avem timp să discutăm la nivel politic despre aceste subiecte și propunerea mea este următoarea. Dacă termenele sunt strânse, Comisia trebuie să accepte ideea unei anumite flexibilități. Cu alte cuvinte, odată adoptate textele, trebuie să poată fi modificate în funcție de circumstanțe. Articolul 182 permite adaptarea programului cadru în funcție de situație. La ora actuală, elementele politice sunt importante. Vorbim despre eșecul strategiei de la Lisabona, vorbim despre criza care a început în 2008, vorbim despre populații vulnerabile și nu putem modifica programul cadru 7. Cred că în programul cadru 8 trebuie să existe o anumită flexibilitate. Închei exprimându-mi regretul pentru faptul că în Cartea Verde nu se abordează pro problema cercetării. pe plan global, la nivel regional, la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Curtea de Conturi Europeană și cele 27 de culturi de conturi naționale trebuie să facă un audit cu privire la cercetarea pe continent. Pentru că sunt de acord cu dublarea fondurilor, însă de unde scoatem banii? Cercetarea și inovația trebuie să fie europeanizate, însă acest lucru nu se poate face fără contribuția statelor membre. Consiliul și Consiliul European spun de asemenea că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să contribuie. Aceasta este cheia succesului celui de-al optelea program cadru. Doamna Bobinska. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat uh, personal cu uh, profesori și cu directori de institute din Polonia pentru a vedea care sunt problemele din perspectiva lor în ce privește programul cadru de cercetare 7 și care sunt uh, așteptările lor. O parte dintre ele au fost citate aici. Eu am participat și eu din interiorul procesului în calitate de profesor. Așa cum s-a spus, o mare parte din probleme vizează infrastructura. E foarte important uh, să menționăm că uh, aceste institute de cercetare nu au o infrastructură adecvată pentru a continua să participe. Uh, apoi, Uh, formaliturile administrative sunt foarte uh, greoaie și universitățile și institutele de cercetare care nu au capacitate administrativă se plâng. Uh, și-au exprimat interesul uh, față de participarea la programele europene, dar acest uh, interes a scăzut. La început, când am, aderat, când am aderat la Uniunea Europeană, acest interes era foarte mare și acum scade, ceea ce este un semn uh, foarte negativ și există o prăpastie, o prăpastie tot mai mare care trebuie să fie discutată și trebuie corectată Uh, formalitățile. Vizează, în primul rând, raportarea. Acest sistem de raportare care este foarte greoi. Evaluarea este oficială, se face de ochii lumii și nu se bazează pe rezultate. Deci dacă faci o greșeală, ești pur și simplu exclus. Toată lumea se teme, de deci, ce, de această eventualitate. Uh, se tem să nu facă o greșeală pentru că s-ar putea ca fondurile să fie sistate. Și deci uh, presiunea e foarte mare. Apoi, aceste institute mai menționează că inovarea este înțeleasă în sens uh, tehnic și nu în sens social. Iar în aceste țări, inovarea înseamnă moduri inovatoare de muncă, uh, există o serie de chestiuni socioeconomice care sunt uh, înțelese în acest program cadru 7 în mod foarte uh, limitat. Apoi, aceste linii directoare. Uh, ele ar trebui să fie folosite în sens uh, uh practic, să ducă la rezultate. Deci, pe ansamblu, putem spune că uh, științele sociale, care și ele fac uh, activitate de inovare, sunt tratate în mod necorespunzător. Proiectele, de asemenea, sunt, după părerea lor, prea mari. Dacă trebuie să particip în calitate de cercetător la un proces, uh, un astfel de proiect, nu știi cine ce trebuie să facă și fiecare vine cu o cărămidă pe care o adaugă pe rând la această uh, piramidă imensă, ori nu așa se face cercetare o parte dintre cercetători consideră că ar trebui să avem o politică comună mai vastă, precum politica de coeziune în acest domeniu, în domeniul cercetării. E o idee nouă care a apărut, uh, nu sunt neapărat uh, pentru ea, dar iată sugestia lor. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, vă mulțumesc. Uh, doamna Ford. Mulțumesc, domnule președinte, și aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportoarea și cu raportorii din umbră pe această temă. Aș dori să mă refer la intervențiile antevorbitorilor mei, în principal. Echilibrul pe care va trebui să-l obținem între încurajarea participării cât mai vaste, pe de o parte, și menținerea excelenței, pe de altă parte. Cred că Parlamentul ar trebui să acorde importanța acestei uh, chestiuni. Apoi să încurajăm uh, participarea IMM-urilor, am spus-o de multe ori, în acest sens cred că simplificarea uh, este un, uh, un uh, stimulent pentru a uh, permite țărilor, regiunilor, dar și IMM-urilor să participe. În ce privește obținerea de rezultate concrete, așa cum a spus un um, uh, vorbitor din umbră, rezultatele e adevărat, dar acolo unde e necesar, pentru că e clar că nu ar trebui să încercăm să obținem din știință rezultate doar de dragul rezultatelor datelor. Cred că Maria Carvalho a vorbit de valorizarea rezultatelor. De asemenea, s-a vorbit despre o uh, scară spre excelență. Mi se pare o idee foarte interesantă pe care ar trebui să o reținem. Uh, s-a spus că nu suntem suficient de rapizi în deciziile de finanțare al unor proiecte, ceea ce înseamnă că excludem participarea noastră și permitem uh, uh, uh, partenerilor extern să participe. Sunt de acord, însă câteodată ne dăm seama că partenerii europeni nu sunt interesați, mai ales într-o ramură industrială care are uh, o perioadă scurtă de timp între cercetare și intrarea pe piață. Mă gândesc, de exemplu, la tehnologii, la noile tehnologii. Uh, proiectul trebuie să intre pe piața globală uh, și să fie competitiv foarte repede. Și când trebuie să iei o decizie în acest domeniu, Um, e nevoie de mult timp, ceea ce face ca noi devenim necompetitivi pe piața mondială. În ce privește cooperarea cu actorii internaționali, da, e necesară, însă să nu uităm că programul cadru 7 sau cel programul cadru vechi e singurul proiect în care uh, partenerii internaționali au fost implicați. Nu avem un alt uh, sistem de cooperare cu partenerii internaționali uh, în afară de el. În ce privește o linie bugetară mai transparentă pentru proiectele mai mari, proiectele de anvergură, sunt de acord, e nevoie de, uh, e nevoie de transparență, să vedem cum putem finanța mai bine aceste uh, proiecte și sunt gata să discut pe această temă. Faptul că ar trebui să acordăm importanță securității energiei, uh, economiilor în domeniul energiei, într-adevăr, provocările care ne așteaptă pe viitor sunt foarte importante și deci trebuie să acordăm importanță acestor aspecte trebuie să ne axăm încă o dată pe alte uh, provocări precum securitatea alimentară, securitatea provizionării cu energie și așa mai departe. Deci acest concept de trei piloni, știință, industrie și politică e foarte important și ar trebui să menținem această structură. Așa cum am spus, simplificarea e conceptul cheie pentru a obține rezultate Uh, din uh, informațiile pe care le-am primit eu uh, de la participanți e că indiferent de succesul sau de lipsa de succes a unui instrument, e nevoie de uh, simplificare. Trebuie ca instrumentele să fie cât mai ușor de folosit. Însă, având în vedere vremurile dificile prin care trecem, trebuie să ne asigurăm că banii sunt bine cheltuiți și trebuie să putem să dovedim că banii au fost cheltuiți în mod uh, chipzuit și poate că această uh, facilitate de finanțare comună ne-ar putea ajuta. Mulțumesc, domnul Tsukalas. Σύντομα, αποδέχομαι τις εισηγήσεις του κυρίου Έλερ και της κυρίας Καρβάλιο και εστιάζομαι στο, σε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι το ζήτημα... Pentru a mă referi la ce spunea uh, domnul uh, Odi și alți colegi, în primul rând, cât de importantă este excelența. Că vă place sau nu, putem vorbi și de un anumit uh, elitism uh, care alimentează cercetarea. Așadar, avem acum 238 uh, de instituții de cercetare în Europa, avem 120 de doctorate în domeniul cercetării și cred că ar trebui să discutăm despre uh, programele de, ce ține structura acestora. Este important ca țările care primesc fonduri structurale să utilizeze acești bani pentru cercetare, fiindcă acolo sunt valabile aceleași reguli ca și pentru programele cadru de cercetare. Ce înseamnă acest lucru? Aceste, toate aceste activități trebuie să fie evaluate extern. Marile proiecte de infrastructură au o însemnătate extrem de importantă pentru Europa. Și încă o observație, domnule președinte. Nu putem să le spunem actorilor vizați cum să se comporte. Am văzut că în ceea ce privește pe cercetători, am văzut care, sunt, care este raportul de forțe. S-a spus că există 12, 12 milioane de cercetători în Asia. Trebuie să spun că Uh, India formează acum anual 1,5 milioane de ingineri și alte țări emergente fac același lucru. China este un exemplu în acest sens. China investește sute de miliarde în acești uh, oameni și acesta este acum raportul de forțe. În ceea ce privește dezvoltarea și cercetarea, poate că ceea ce am prevăzut noi pentru acest domeniu nu este suficient – pentru că știința este un domeniu globalizat și de aceea trebuie să construim rețele și să ne axăm pe excelență și pe centrele de excelență. Mulțumesc, domnule președintele. Urmează da reprezentantul comisiei sau cine este numele comisiei pentru câteva scurte observații. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere pentru mine să particip la această primă Uh, dezbatere cu privire la Cartea Verde, uh, un cadru strategic comun. Uh, această carte verde a fost publicată în urmă de comisie în urmă cu câteva săptămâni. Din câte am observat, toate preocupările, toate uh, remarcele dumneavoastră coincid cu preocupările noastre. Deci, uh, Iată, avem puncte de vedere asemănătoare. Aș dori să mă refer la câteva aspecte. În ce privește fărâmițarea sau coeziunea unui domeniu de cercetare. Uh, uh, e un principiu cu care suntem de acord. În ce privește cadrul, uh, noul cadru strategic uh, comun, sperăm să nu fie programul cadru de cercetare numărul opt, ci să fie un program nou care să se axeze pe inovare și pe componenta de educație din triunghiul cercetării. Deci noi sperăm că acest cadru va fi mai simplu. De fapt, aceasta este misiunea acestei dezbateri legate de simplificare. Haideți să facem eforturi pentru ca acest cadru de cercetare să fie uh, în beneficiul cetățenilor, ar cercetătorilor, să le permitem să înțeleagă de la prima vedere care sunt obiectivele noastre, ce dorim să facem cu ele. Sperăm, deci, să reușim să avem un efort comun de cooperare. Și acest uh, principiu se aplică și cooperării și sinergiei cu uh, politicilor statelor membre. Știm că uh, ne aflăm în uh, vremuri de criză și știți că uh, totul, toate politicile noastre, toate deciziile sunt luate în această lumină, fiecare euro, fiecare eurocentimă trebuie să fie bine cheltuită, uh, nu trebuie să irosim banii, nu trebuie să avem uh, suprapuneri, cel puțin nu suprapuneri inutile. Uh, pentru a prelua ce a spus un uh, deputat. Deci trebuie să vedem ce funcționează mai bine la nivel local și ce funcționează mai bine la nivelul Uniunii Europene. În ce privește reprezentarea inegală a anumitor regiuni ale Europei, a fost un aspect uh, care a fost evocat de mai multe ori trebuie să avem uh, cât mai multe contribuții pentru a ajunge la soluții optime. Știm că, trebuie, știm că unele regiuni uh, au ajuns la excelență, știm că în alte uh, regiuni va fi foarte greu să facem compromisuri în ce privește uh, excelența, deci trebuie să găsim un echilibru adecvat în acest sens. În ce privește IMM-urile, ele sunt foarte importante pentru noi pentru că știm că ele uh, sunt motoarele inovării și deci trebuie să avem un cadru care să fie în uh, beneficiul lor. Un mod uh, ar fi simplificarea, dar ar fi și alte măsuri, măsuri speciale, dar nu cred că ar trebui să considerăm, să credem că simplicitatea e doar pentru IMM-uri. Ar trebui să fie principiul de bază pentru toți actorii, inclusiv pentru IMM-uri. Toată lumea ar trebui să se regăsească cât mai repede în acest sistem. În ce privește măsurile speciale, într-adevăr, ele trebuie examinate, dar să nu uitați că IMM-urile au o abordare locală, deci trebuie să le furnizăm servicii la nivel local, ceea ce înseamnă că trebuie să cooperăm cu uh, nivelul regional și național ca uh, mod optim de a proceda. Aș dori să mă mai refer în final final, în, încă o dată la simplificare. Simplificarea este un element cheie al dezbaterii noastre în ce privește felul în care am procedat cu programul cadru 7. Trebuie să vedem cum putem simplifica și mai mult în programul cadru 8. Trebuie să avem un sistem care să se bazeze pe încredere mai mult. Dacă ratăm această oportunitate, va fi mare păcat pentru zona europeană de cercetare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Știm că avem o sesiune de votare. Contribuții. Înainte de a uh, continua, aș dori în primul rând să mulțumesc colegilor, aș dori să le mulțumesc pentru contribuții, pentru punctele de vedere uh, exprimate, aș dori să le mulțumesc și pentru întrebările pe care mi-au adresat. Aș dori să salut faptul că din perspectiva mea, se pare că există totuși un acord destul de vast pe chestiunile cele mai importante în joc. Pentru a ne atinge aceste obiective, sigur că uh, există câteva uh, diferențe de abordare, dar cred că în, uh, în, în uh, general am identificat că toată lumea e de acord cu principiile generale. Uh, unul dintre ele, care a fost uh, destul de îndelung dezbătut în această, dimine- în această dimineață o reprezintă legătura între excelență și coeziune. Sunt de acord că excelența este un criteriu foarte important, dar nu ar trebui să fie criteriul unic. Și, bineînțeles, trebuie să combinăm cu politicile care să ne permită o participare cât mai vastă. Pentru că e vorba de un instrument care are ca scop consolidarea zonei europene de cercetare, așa cum am spus înainte. Și de aceea, dacă ne uităm la acțiunile din Cartea Verde, în ce privește măsurile necesare pentru simplificare, dar și acordurile financiare din cadrul comun strategic, ne dăm seama că în acest, acest cadru strategic comun ar trebui să fie mai mult decât un, pro, un program cadru de cercetare. Sunt de acord cu colegii că acest uh, program uh, cadru ar trebui să fie mai mult decât programul de cercetare 8, dar am identificat aceste domenii, programul cadru de cercetare, Institutul European de Tehnologie, uh, programul de competitivitate și inovare și legătura și cu fondurile structurale felul în care facem legătura între aceste elemente uh, ne va permite să facem o puntă și spre celelalte uh, fonduri de care vorbeam înainte și care s-ar putea să fie soluția la problemele noastre. Aș dori să mai menționez și uh, importanța programelor comune de cercetare în cadrul dezbaterii noastre. Cred că este foarte important să subliniem că e nevoie de o acțiune comună programelor de coeziune, a programelor europene, pentru că așa vom obține contribuții mai uh, substanțiale de la regiunile, uh, uh comunitățile de cercetători în, la nivelul regiunilor. Câteva observații, cu permisiunea dumneavoastră, Trebuie să uh, trecem în revistă toate elementele evocate. În ce privește uh, competitivitatea și inovarea, uh, e clar că nu putem ignora acest aspect. Mă întreb dacă ar trebui să includem acest uh, concept în programul cadru de cercetare 8. Eu cred că nu, dar uh, sunt gata să continui dezbaterile. Apoi, în ce privește cooperarea internațională și mm urile e limpede că trebuie să clarificăm aceste două domenii pentru că ele sunt foarte importante. Au mai fost uh, făcute observații în contextul IMM-urile, IMM-urilor, dar uh, cred că a existat o, o misiune, o misiune importantă. Una dintre problemele cu care se confruntă IMM-urile o reprezintă lipsa totală de resurse umane bine formate. Iar noi avem posibilitatea de a uh, ne ridica la înălțimea așteptărilor în acest domeniu. Uh, sunt de acord cu o mare parte din uh, observațiile colegilor, dar aș dori în fine să mă refer la un ultim aspect. Trebuie să menținem un echilibru foarte puternic între aceste abordări de jos în sus și de sus în jos, însă trebuie foarte bine să știm de ce vorbim, să clarificăm conceptele, Trebuie să facem față provocărilor societale, în primul rând. Cred că Identificarea acestor provocări nu e doar o provocare de ordin tehnologic, cum s-a spus aici. Există și o provocare de societate. Unele state sunt într-o poziție mai avantajoasă pentru a folosi cooperarea și uh, a utiliza fondurile europene. Alte regiuni au rămas în urmă au decis să investească mai mult în infrastructură, de exemplu, și nu în cercetare și inovare. Așa cum am, a spus doamna Bobinska. Deci, uh, cred că a sosit momentul să consolidăm cooperarea care ne va aduce și excelență și coeziune. Pentru că e vorba de cele două fațete ale ferței ale aceleași uh, uh, monede și iată care sunt provocările la care trebuie să facem față. Vă mulțumesc tare mult. Acest punct este constat acum încheiat. Trecem mai departe. Începem sesiunea de vot și presupun, dragi colegi, că v-ați adus uh, cartelele de vot. Facem un vot de probă mai întâi. Cine este de părere că taxa pe uh, diesel ar trebui să fie mărită? Cine este de părere? Das machen keinen echten punct. Cine este de părere că de acum se întrerupe domnul președinte referindu-se la domnul Bütikofer? Așadar, facem un vot de probă. Cine este de părere că ar trebui să nu votăm acum? Da, nu, abțineri. Trebuie doar să vedem dacă funcționează. S-a închis votul. Da. Yeah, ok. Then we can start. Începem. Mai întâi, dragi colegi, am o propunere de modificare a ordinii de zi. Domnul Calvin ne-a rugat să modificăm ordinea votului. Și acest lucru este posibil doar dacă doriți și dumneavoastră. Domnul Calvin dorește ca votul pentru punctul 12 să fie uh, pus chiar la sfârșitul listei de votare. Să știți că nu întotdeauna uh, modificăm ordinea de zi din cauza secretariatului, ci din cauza cercului uh, nostru. Dacă nu este obiecție, atunci foarte bine, votul de la punctul 12 este mutat la coada listei. Trecem acum la punctul 8, politica în domeniul spectrul de frecvențe radio, aveți lista de vot în fața dumneavoastră și trebuie să ne grăbim. Avem foarte, foarte multe voturi, așa că v-aș ruga să fiți atenți. Slavă Domnului, avem multe amendamente de compromis și viața noastră este uh, mai ușoară. Compromisul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 în bloc cu compromisul 3. Deci 2 și 3, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe atunci. La 26. 26. Pentru. Împotrivă. Încă o dată, spune președintele. Vă rog. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27 pentru. Da, e bine, cum spun eu, spune președintele. 27 pentru împotrivă. Uh, o verificare electronică pentru 27. S-a deschis votul. S-a închis. Bine. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27. 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 28 pentru. Facem o verificare atunci la 233. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 28 pentru, împotrivă, se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 23, identic. 31 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 239 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 240 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Cult 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 241 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 248 cu IMCO 25 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 200, uh, 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cult 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. INCO 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26. Nu, spune președintele, se corectează. 256 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 34 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 265 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 266 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inco 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cul 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cul 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8. Aia, 273 zustimmung. 273 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 277 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 200 78 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200, 282 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9. A, verificăm atunci a doua parte, spune președintele. Verificăm a doua parte la 282. 282, 282 a doua parte, electro, vot electronic s-a deschis votul. Cineva a solicitat asta, s-a deschis votul. Vă rog. Un vot în plus de la, de la PP. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 9. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 298. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. 300 pentru împotriva abțineri se adoptă. 304 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 349. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 300, 351, 351 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 357, cine este pentru. 357. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Cult 43 pentru, împotrivă, abține se, se respinge, spune președintele. Amendamentul 358 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 359 este caduc. Domnul Heckmark trebuie să intervină. Doar o secundă, domnule președinte. Amendamentul 358 venea cu un amendament oral. Asta pentru a, a ține cont de ceea ce a propus doamna Trautman și ceilalți. Nu știu dacă a fost asta inclus. Da, a fost preluat și amendamentul oral, este totul în document. Am vrut să accelerez puțin lucrurile pentru că toți știm să citim și am crezut că s-a înțeles. Este clar. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inco 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 367. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 368. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cult 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 381 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 383 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 382 pentru, împotrivă, abțineri, perfect, spune președintele. IMCO 42 pentru împotriva abțineri se adoptă. 389 pentru împotriva abțineri se adoptă. 390 pentru împotriva abțineri se adoptă. 391 pentru împotriva abțineri se respinge. 392 pentru împotriva abțineri se respinge. 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. 393 pentru împotriva abțineri se respinge. 394 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 395 pentru, împotrivă. Facem o verificare electronică pentru 395. S-a deschis votul. And closed. S-a închis votul. Se respinge. 396 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 398 pentru, împotrivă, abțineri, 389 pentru, împotrivă, și restul, spune președintele? Deci trebuie să facem toate. 398 pentru, așa, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 399 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 400 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, Se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și trecem acum la 53. Pentru. Împotrivă. Încă o dată, vă rog, 35 pentru, împotrivă, e clar, s-a respins. IMCO 1 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cult 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Imco 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 4 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. 63, uh, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17, compromisul 17, 5 este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 4, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. o șapte. pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70. Același lucru, compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru împotrivă abține se respinge, 77 pentru împotrivă abține se respinge, 79 pentru împotrivă abține se adoptă. Compromisul 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 91 pentru prea repede, spune președintele. Da, mă scuzați, spune președintele, 20 atunci, 20. Facem o verificare? 20. Compromisul 20. Se adoptă. 91. Pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul 21, spune președintele, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 97. Pentru, împotriva. Facem o verificare electronică pentru 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Am uitat ceva? Întreabă președintele. 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22. Pentru, se, împotrivă, se adoptă. 117. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118. Pentru, împotrivă, A, da, acesta este caduc. Este caduc, da, da. 121 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 13 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 125 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 133. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. Cult 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Se respinge, spune președintele. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 17, cult 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Atât, spune președintele. S-a terminat. Și trebuie să avem un vot final. Cine este pentru? A, da, votăm electronic. Este mai bine, spune președintele. Facem un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis acum. Și se adoptă. O rezoluție legislativă Trebuie să votăm încă o dată rezoluția legislativă. Încă o dată, spune președintele. S-a deschis votul pentru rezoluția legislativă. S-a deschis acum. Some missing. Yeah. But okay. And closed. S-a închis votul. Da, iată, rezultatele sunt aproape identice. Felicitări! jetzt kommen wir zu Punkt 9. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Doamna Merkis. Este rândul doamnei Merkis. Și votăm compromisul 1. Prea repede întreabă președintele. Bine, o scurtă, scurtă pauză. Vor den vortragenden Künstler. Compromis 1, Zustimmung. Gegenstimmen. Compromisul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56. 56 56. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 57. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. V-aș ruga, spune președintele, să faceți puțină liniște, fiindcă este greu. 58 pentru, împotrivă. O verificare electronică pentru 58, într-adevăr. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru împotriva abțineri. Abțineri se adoptă. Facem o verificare? Bine. Verificăm electronic pentru compromisul în cauză. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul. Amendamentul 74. Amendamentul 74, spune președintele, pentru, împotrivă. Ce se întâmplă, întreabă președintele. Ați obosit? Încă o dată, vă rog. 74 pentru. Așa. Împotrivă. Mm, tot nu e mai bine. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a deschis. S-a închis votul. Și se adoptă. Da, e clar. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114. Pentru. Facem o verificare. Facem o verificare la 112, a doua parte atunci. S-a deschis votul. 112, a doua parte. S-a închis votul. Un vot în plus de la PPE, vă rog. Și se adoptă. 114. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm electronic o, uh, amendamentul 138. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotriva. 157, încă o dată vă rog, pentru, împotrivă, Abține, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 184 se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Da, se adoptă. Nu, a fost clar și s-a adoptat. Bine, haideți că facem o verificare pentru 187. S-a deschis votul, s-a și închis și se adoptă. Comerțul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 191 pentru împotriva abțineri se adoptă. 193 pentru împotriva abțineri se adoptă. 195 pentru împotriva abțineri se adoptă. 196 pentru împotriva abțineri se adoptă. 197 pentru împotriva. Verificăm electronic pentru 197. S-a deschis votul la 197. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 209 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 213 pentru, împotriva abțineri se respinge. 214 pentru, împotriva, Facem o verificare electronică pentru 214. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 222 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 226 pentru. Împotriva Încă o dată, vă rog, 226 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic, este cel mai sigur. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 227 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 229 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 230 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 231 pentru, împotriva. Încă o dată, 231. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 220, 232 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Se adoptă. Compromisul 26. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 238 pentru împotrivă abțineri se respinge. 239 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 28A pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 260 pentru, împotrivă, încă o dată, 260 pentru, împotrivă, Verificăm electronic. 260. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 270 pentru împotrivă abțineri se respinge. 271 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 272 pentru împotriva abțineri se adoptă. 273 pentru împotriva abțineri se adoptă. 274 pentru împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. 290 pentru împotriva Abțineri se adoptă. 209, facem o verificare la 290. Bine. S-a deschis votul pentru 290. S-a închis votul. Se adoptă. 291 pentru. Potrivă, abțineri, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 298 pentru împotriva abțineri se adoptă. 299 pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm? Da, a fost la limită. Verificăm 299 și s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă, clar. 300 pentru, împotrivă. Nu mai este toată lumea atentă. Încă o dată, pentru 300. Da, se adoptă. 301 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, Potrivă. abține se adoptă. Frumos, spune președintele, 35 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă. Nimeni, nimeni la 36? Am uitat ceva? Îmi cer scuze, spune președintele. Am uitat votat compromisul 35, cel mai important, compromisul 35, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Așa și Trecem mai departe, la 35. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Mă abține se respinge. 36. Pentru. Împotrivă. A, se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu putem să le votăm în bloc, întreabă președintele. Haideți, de la 3 la 7. De la 3 la 7 împreună. Bine. Cine este pentru? Împotrivă? Minunat. Se adoptă. Și apoi, unul de la INTA, pentru. Împotrivă. În bloc? Bine. Votăm de la 1 la 6 în bloc. Cine este pentru? Se poate sau nu se poate? De la 1 la 6. Deci INTA 1, 1, de la 1 până la 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. INTA 10. Atunci. INTA 8 rectifică președintele. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. De la 14 la 16 putem să votăm împreună? Nu? Bine. 14 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Putem să votăm în bloc, spune președintele. Atunci, de la ocupare, de la MPL. Putem să spunem că de la 2 la 5 putem să votăm un bloc. Cine este de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Abținere se adoptă. Și acum mai am câteva. De la de 7, 11, 12, 15 și până la 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Numai a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Putem să facem, să votăm de la 20 până la 23 în bloc? Bine, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Bine. Verificare pentru 27. S-a deschis votul. Un vot în plus de la PP. S-a închis votul și s-a adoptat. Și acum de la Envi. Votăm 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 împreună. Până la 9 atunci? Până la 7. Bine. 1, 4, 7. Nu? 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 4, 1, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 8 pentru împotrivă abțineri Verificăm. O verificare electronică. Vă rog la 8. S-a închis votul. Se adoptă. 8 pentru nu, se scuză președinte, 9. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se respinge. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15. Doar a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. De la 19 la 22 putem vota în bloc. De la 19 la 22? Bine. Cine este pentru? Was ist denn jetzt? They covered? 19 and 22 are covered by Inter and Employed and only voting 22. Habe ich falsche Liste, okay. okay. Liste ändert sich ja stündlich mittlerweile. 20 und 21. 20 and 21. 20 and 21. 20 și 21. Pentru, împotrivă, abțineri se închide. 25. Prima parte, pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 26 pentru, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30. 31, 32 împreună. Nu? 30 atunci. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Cred că s-a adoptat. Domnul Buticofer a permis adoptarea acestui amendament. 33. IMCO 7, 11, 79, nu? 79 pentru, împotriva, abține, se adoptă, 10 pentru, împotriva, se respinge, 11 pentru, împotriva, abține se adoptă, 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 18 prima parte, nu, Steht bei mir nicht drin. Das ist von last night, my list. Okay, Nummer 3. 3. Regii. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4. Patru, cinci și șase împreună, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 și 18 împreună pentru, nu. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 și 22 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru,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 Verificăm 17. S-a închis votul. Se respinge. 18 pentru. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă B pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă C pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă D pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5 pentru, Împotrivă. Vot electronic la 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 7 pentru, împotrivă, Încă o dată, 7 pentru, împotriva, verificăm la 7. S-a închis votul. Se adoptă. 8 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă Bine, 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul un deputat PPE în plus. Felicitări! And thanks for all the colleagues who make all the compromise. Și mulțumesc colegilor care au redactat propuneri de compromis. Ajungem la punctul 10. Domnul Odi. Ajungem la amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5. Pentru, abțineri se adoptă. 6. Pentru, împotrivă. Pentru, împotrivă. Se respinge. 7. Pentru, împotrivă împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 22 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 23 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 30 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27. Compromis. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 56 pentru împotriva abțineri se adoptă, 52, 62 pentru împotriva abțineri se adoptă, 72, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Domnul Butikofer. Vă rog, astăzi să nu vă plângeți. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 38, pardon, 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. 83. 83. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 88 pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, 10. Doamna Matias? Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a vota compromisul, aș vrea să menționez că chiar dacă amendamentul 74 este menționat pe lista de votare, îmi cer scuze, nu era deschis microfonul. Înainte de a vota, compromisul Se spune că 78 este acoperit de compromis, însă am discutat cu domnul Odi și am hotărât că supunem la vot acest amendament separat. Am hotărât că nu este acoperit de compromis. Este vorba despre amendamentul cu privire la um, precaritatea activității științifice în Europa. Suntem la compromisul 10. Votăm compromisul 10. Da. Există o listă de amendamente care sunt acoperite și printre ele figurează amendamentul 114. Ei bine, în ceea ce privește amendamentul 114, am căzut de acord cu domnul Odi ca acest amendament să fie votat separat. Pentru că altfel nu se acoperă acest element, precaritatea activității științifice în Europa. regretăm faptul că majoritatea lucrărilor științifice în Europa se fac în condiții precare. Formularea este puțin greoaie, însă pentru că vreau să lucrez într-un spirit de compromis, sunt de acord. Foarte bine. Compromisul 10, fără amendamentul 114, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 114 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 150 pentru. Ce s-a întâmplat? 150 pentru. O 150. Cine este pentru? Toată lumea? Împotrivă. Dacă doriți, verificăm. S-a deschis verificarea. 150. S-a închis și se adoptă. Acesta cad 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, 166 pentru, împotrivă, Încă o dată, 166 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 209 pentru, împotrivă, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 216 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218, 12, 17, verificăm. S-a deschis verificarea. S-a închis. Se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 238 pentru, împotriva Să verificăm. 238. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 239 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 240 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. 278 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 283 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 285 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Bugete 4, nu, 286 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 287 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 290 pentru, împotrivă, 290 pentru, se adoptă. 291 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 293 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 302 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 303 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final. Domnul Odi, aveți cuvântul. Domnule președinte, aș vrea ca secretariatul să verifice. Mi se pare că nu am votat compromisul 17. Nu figurează pe lista de vot. Mă înșel? Nu mi s-a confirmat, poate puteți confirma. Mi se pare că nu am votat compromisul 17. Și e vorba despre egalitatea între femei și bărbați, e important. S-a votat, s-a aprobat. Trecem la votul final. S-a deschis votul. Și s-a închis. Felicitări! Și ajungem la raportul domnului Remec. corect. Sta da. Sunt uh, singur și trebuie să uh, prezint voturile singur. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La 3. S-a deschis. Numărul 3. S-a închis. Se adoptă. Numărul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24, 25, 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 și 49 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 57 cu amendamentul oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă, vot final electronic. S-a închis? și se adoptă. Felicitări! Felicitări domnului Remec! Și trecem la 13 raportul lui Jens Rodă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 2. Pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge, compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, pentru, împotrivă, verificăm, compromisul 3. S-a închis votul. Se adoptă. 3 se adoptă. 11. 12. Trei s-a adoptat. Ajungem la amendamentul 12. Amendamentul 12. Imediat după compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum urmează 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am fost pe rapid? Urmează 17. It's all okay? and and when we start there was not any reminder that the S-a făcut o confuzie. Propun să începem din nou votarea. Oh, pardon? De la început? Nimeni nu a amintit deputaților că s-a schimbat ordinea. Haideți să mai începem o dată. Îmi pare rău. Înțeleg, înțeleg. Am votat deja destul de mult. Deci uh, începem uh, să votăm iarăși de la început. Compromisul 3 e primul dezbătut. Haideți să reîncepem compromisul 3 încă o dată. Vot electronic. Compromisul 3. S-a deschis votul. Es ist der bericht Falls immer noch keine... Vorbim despre raportul Doamnelor și domnilor, haideți să ne legăm centurile de siguranță și să începem încă o dată. Raportul Rode. Compromisul numărul 3.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 S-a închis votul. Aproape la fel. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva abține se adoptă. 14 pentru. Împotriva abținerii, se respinge. 20 pentru. Împotriva abținerii, se respinge. Compromisul 4 pentru.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 68. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 70 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 71 pentru, 70 verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Șaptezeci unu pentru, împotrivă, abține se adoptă. Vot final. S-a închis votul și se adoptă în mod clar. Ja, muss ich das wissen? Ja, weil die Frist um 12 Uhr. Bleiben Sie, bleiben Sie bis nach der Abstimmung hier. So. Nummer 14. New Trade Policy for Europe under the Europe. Deci trecem acum la 14. O nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu strategia Europa 2020. Domnul Grisp este cumva în sală? Încă o dată, a 11-a oară, vă rog să vă pronunțați numele și să mă ajutați. Cum se spune numele dumneavoastră? De fiecare dată când uh, îmi spuneți numele, pronunțați mai bine. Uh, observ o ameliorare, deci uh, sunteți pe calea cea bună. Mulțumesc. Deci trecem la raportul domnului Grișp. Compromis 1. Compromisul 1. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 uh, în două părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Al doilea e caduc, a doua parte e caducă. A, da, îmi cer scuze, a doua parte este caducă pentru că am adoptat compromisul 2, numărul 6, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă felicitări. Nein. Jetzt kommt Nummer 12. Ajungem la punctul 12. Domnul Vidal Quadras a cerut cuvântul. Vă rog. O solicitare de respectare a regulamentului, domnule președinte. Ne întrebați cum să se pronunță în uh, numele domnului Grisp un nume cu cinci consoane și nicio vocală e o discriminare față de țările uh, din jurul Mării Mediterane. Și tratatul ar trebui să fie revizuit pentru a ne acorda o compensare în acest sens. Domnul Lange ar dori să mai aprofundeze această problemă. Da, aș dori să mergem în profunzimea subiectului, uh, pentru că, iată, colegii din Finlanda au creat un echilibru. În orice cuvânt finlandez apar cel puțin uh, patru vocale A. Cel puțin. Da, cine dorește să intre în profunzime acestui subiect și are timp, atunci vom face un atelier de lucru special în această după pentru această temă. Acum trecem la raportul domnului Calfin. nu este în sală. Bine, nicio problemă. Noi începem votul. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se se, se respinge. 44, 9, was ist das denn für 44 und 9. Zustimmen. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 și 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru. Am uitat ceva cumva? 49 devine caduc, 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, 50 e caduc și el, se scuză președintele, 51 pentru, vot pe părți, Prima parte, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm a doua parte la amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 80 și 82, iul asta doriți? Bine, atunci haideți să verificăm uh, cele două uh, amendamente, 80 și 82. S-a închis votul. Se resping. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 și 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, abți, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. And closed. And adopted and now legislative... Brauchen wir gar nicht. Okay, that's it. Thank you very much. Am terminat am terminat acest vot. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru disciplină. Ne-am încadrat bine în timp. Mulțumesc pentru ajutor. Acum, dacă ne mișcăm foarte repede și cei care trebuie să-și facă treaba părăsesc sala repede, putem să trecem mai departe. Următorul punct Este o abordare globală a protecției datelor cu caracter personal în Europeană. Charles Chichester este raportor. V-aș ruga să faceți liniște, pentru că doar domnul Chichester trebuie să intervină acum. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă lumea insistă să uh, vorbească fără a ieși din sală, o să fac eu ordine personal. Mulțumesc, domnule președinte. Avem un aviz în ceea ce privește protecția datelor și am creat un aviz scurt și concis și aș vrea acum să subliniez că prin acest aviz dorim să evităm o împovărare administrativă și birocratică asupra uh, a mediului de afaceri, în special în ceea ce privește IMM-urile. Deci nu vrem acest lucru cu legislația aceasta. Și de aceea sper ca colegii mei să fie de acord cu mine când spun că vrem ca comisia să fie foarte atentă când se, alinează, când se um, analizează alineatele 1 2, 3, fiindcă acolo se stipulează puncte foarte importante cu referire la subiectul menționat anterior. La 5, în alineatul 5, abordăm chestiunea protecției sferei uh, intime. Însă mărturisesc că aș vrea ca comisia să uh, explice exact ce înseamnă privacy by design. Eu cred că această sintagmă este cam deschisă interpretării. Iar la aliniatul 6, Comisia este invitată să țină cont de ceea ce noi numim uh, sancțiuni comportamentale în cazul încărcărilor. La șapte revenim la ideea de a evita împovărarea birocratică a oamenilor din mediul de afaceri. Domnule președinte, iată, aceasta este, aceasta este starea lucrurilor și dacă colegii au opinii de exprimat, le ascult cu cea mai mare plăcere. Mă opresc aici deocamdată, mulțumesc. Sau să continui până când domnul Langen își termină discuția la prezidiu? Mulțumesc, domnule președinte. Vă cer scuze, spune președintele, vă cer scuze că nu am uh, ascultat. Domnul Grote, care a ascultat, dorește să spună ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, uh, domnule Chichester, pentru aviz și pentru justificarea succintă. Este un subiect complex. Cu fiecare progres tehnologic ar trebui să avem automat și Uh, o verificare a protecției datelor. Mereu suntem cu un pas în urmă, mereu este dificil să ținem ritmul din punct de vedere tehnologic. Sunt de părere și eu că nu ar trebui să încărcăm totul din punct de vedere birocratic. Agenda digitală uh, vine pentru a simplifica viața IMM-urilor. IMM-urile nu trebuie să Uh, aibă un acces uh, îngreunat la piață. Salut așadar această inițiativă. Ar trebui totuși să ținem cont de faptul că nu doar IMM-urile sunt afectate, sunt vizate aici, avem uh, o evoluție tehnologică și în ceea ce privește rețelele sociale. În țara mea se poartă acum o dezbatere și se spune că ar trebui ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-și controleze, să exercite control asupra propriilor date uh, și în acest sens voi și depune amendamente. Privitor la o reformare a directivei, uh, Comisia IMCO este competentă în fond. Ne, uh, ne referim la o evoluție ulterioară în uh, vederea includerii datelor noi, datelor genetice eu cred că armonizarea ar trebui să fie una care nu cauzează costuri, ci care economisește costuri. De aceea sunt aici de acord cu domnul raportor care este responsabil de acest aviz. Ar trebui să avem un echilibru aici. Ar trebui să găsim un echilibru aici la ITRE, ținând cont de drepturile individuale și nu doar de drepturile IMM-urilor. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Nipler, care este membră și la Comisia IMCO, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Da, da, într-adevăr, la Comisia Jurii rectificăm. Mulțumesc Domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului pentru aviz. Mă bucură faptul că se verifică statutul IMM-urilor. Uh, susțin acest demers. Aș dori să fac două observații. Ieri uh, a fost în rândul nostru doamna comisar Cruz și ne-a prezentat programul acesteia pentru următoarele luni din perspectiva agendei digitale. A anunțat uh, că în cele ce urmează va elabora o nouă strategie în ceea ce privește cloud computing. Este un domeniu cu care, de care trebuie să ne ocupăm și noi la comisia noastră, fiindcă dacă vrem o protecție decentă a datelor la nivel european, atunci nu pot decât să sprijin ceea ce au spus uh, deja colegii mei. Tot ceea ce facem nu ajută la nimic dacă nu putem să uh, dacă nu avem efecte clare, de aceea a trebuit să analizăm protecția datelor la nivel internațional, să vedem cum anume putem uh, să facem ca în momentul în care aici avem o protecție mare a datelor cu caracter personal, în momentul în care se ajunge la un transfer interstatal de date, să avem posibilitatea să nu ne basăm doar pe bună încredere și pe bună voință, ci să avem instrumente de control pentru a, pentru a menține aceste standarde ridicate de protecție. În continuare, ar trebui să analizăm acordul cu SUA în acest sens pentru a vedea dacă acesta este în continuare actual sau dacă ar trebui amendat. Și în ceea ce privește uh, revizuirea uh, directivei privind protecția datelor, uh, de care este competentă IMCO, ar trebui să vedem cum anume abordăm acest subiect tot din prisma transferului, fiindcă sunt direct vizați cetățenii noștri și atunci, evident, trebuie să uh, se bucure de protecția datelor pe care o așteaptă. În ceea ce privește privacy by design, pe bună dreptate a întrebat raportorul ce se înțelege prin acest concept. Iată ce înțeleg eu. trebuie să se garanteze protecția datelor ca fiind deja gata integrată într-o tehnologie în momentul în care anumite întreprinderi utilizează date cu caracter personal. Deci să existe un tipar deja în acest sens care să încorporeze protecția sferei intime și a vieții personale. Ei bine, cred că la nivel european ar fi nevoie să avem campanii europene pentru ca tinerii care sunt pe internet tot timpul să fie sensibilizați, pentru că aceștia sunt cei care pun la dispoziție zi de zi datele lor pe internet. Eu cred că ar uh, fi util să avem o campanie europeană pe acest subiect, o campanie în toate statele membre. Fiindcă dacă e să analizăm situația, văd că uh, alocăm bani unor campanii inutile și cred că printr-o astfel de campanie am putea nu să controlăm tinerii, ci să îi sensibilizăm puțin mai mult. Astfel, aceștia vor, fi mai, vor putea fi mai precauți când vine vorba de uh, utilizarea datelor personale pe internet. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum doamna Kolarska Bobinska. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului Chichester pentru aviz. Transmite mesajul potrivit. Protecția datelor trebuie să fie echilibrată. Iar echilibrul trebuie să uh, Uh, proteje, uh, prin acest echilibru trebuie să se protejeze datele cu caracter ale oamenilor, cât și uh, să permită funcționarea întreprinderilor fără împovărare birocratică. Doresc să adaug câteva comentarii cu referire la ce lucruri trebuie modificate sau adăugate. În primul rând, consider că ar trebui să fim mai deschiși către reformarea directivei în cauză. Consider că raportul este puțin îngrădit uh, la acest capitol. Ar trebui să solicităm comisiei să fie puțin mai precaută cu noile principii și să facă noi teste dacă este nevoie. Totodată, nu trebuie să împiedicăm uh, comisia să facă anumite teste când este nevoie de uh, acestea. Deci să manifestăm, o, să avem o atitudine deschisă. În al doilea rând, uh, drumul către un standard comun european ar trebui să se facă pe baza consensului și pe baza exprimării consimțământului la o anumită vârstă. În ceea ce privește adresa fizică, este foarte dificil pentru întreprinderi să știe ce lege se aplică din punct de vedere fizic. În ceea ce privește asumarea răspunderii, trebuie să găsim o soluție în ceea ce privește cine își asumă răspunderea în momentul în care uh, la o bază de date au acces mai multe, mai multe foruri de colectare a datelor. În al treilea rând, în ceea ce privește certificatele, acestea trebuie să fie individualizate și verificabile. Dacă nu pot să facem copy-paste de pe orice pagină de internet. Și în al patrulea rând, transferul de date cu caracter personal este un subiect care necesită o oarește trasabilitate. Ca individ, confer datele mele unei companii, compania respectivă transferă unei alteia și are loc acest transfer. La un moment dat pierd controlul asupra acestui lanț de transfer de date. Trebuie să fim în măsură să modificăm datele la o sursă pentru ca apoi modificarea să uh, treacă prin întregul lanț de transfer de date. Este un lucru important în momentul în care începi să primești junk mail în căsuța electronică și vrei să afli care este sursa. În cele din urmă, sper ca Comisia să poată clarifica relația dintre protecția datelor și uh, potențiale reglementări de acționare în instanță. Nu sunt împotriva acestei opțiuni, însă consider că Comisia ar trebui să-și exprime poziția mult mai clar pe acest cap, uh, la acest capitol. Mulțumesc! că... Președintele, mulțumesc. Urmează Lena Eck. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Giles pentru acest uh, raport. Consider că a reușit să pună în echilibru diferitele interese foarte bine. Ținând cont de evoluția în acest sector, sector care a neglijat îndelung chestiuni precum securitate, viață privată, integritate și uh, drepturi de acest gen, cred că abordarea optimă este aceea de a găsi o linie comună, un numitor comun, să punem în echilibru securitatea cu costurile și, în al treilea rând, cu drepturile indivizilor. Consider că avem un număr de propuneri care au fost și urmează a fi discutate, în care interesul securității este primordial. Costurile și integritatea plasate în această ecuație au ajuns să fie pierdute din vedere și din discuție. Eu cred că trebuie să, priv, să analizăm ceea ce se întâmplă Uh, cu această legislație în termen de nerespectarea integrității. Eu cred tocmai de aceea că avizul lui Giles este foarte bun. Avem nevoie de o abordare comprehensivă. De aceea implementarea conceptului de privacy by design este o bună evoluție. Este foarte bine că includem înregistrarea indivizilor și uh, circulația și acțiunile indivizilor. Dar o persoană care se descurcă foarte bine pe internet, deci nu, fără a fi expertă, oferă un rezultat foarte prost la capitolul integritate. O serie de decizii pe care le-am luat de asemenea, cauzează costuri enorme pentru companiile mici. Asta fără a da rezultatul scontat din punctul de vedere al securității. Și tocmai de aceea salut acest aviz și cred că ar trebui să uh, purtăm această discuție în aceeași ordine de idei în continuare. Mulțumesc! Vreau să vă spun că, în ciuda faptului că am invitat un reprezentant al comisiei, acesta nu a venit, nu avem ce să facem în această situație. Dau cuvântul raportorului la final. Da, avem numele reprezentantului comisiei uh, și nu s-a anunțat prezența. Tocmai ce am sosit, domnule președinte. Giles, dacă ești de acord, comisia are cuvântul primă. Nu am comentarii specifice de făcut, dar aș dori să mulțumesc raportorului și comisiei pentru un aviz extrem de util. Toate aspectele menționate sunt parte integrală din studiul nostru de a studiului nostru de impact și așteptăm în continuare evoluțiile și dezbaterea. Charles. Minunat. Giles, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor pentru comentariile și contribuțiile constructive. A dori să fac câteva comentarii individuale mai încolo. În, dar, în al doilea rând, vreau să exprim satisfacția față de faptul că de raportul principal se ocupă o altă comisie. Prin urmare, marile probleme implicate sunt analizate de membrii celelalte comisii. De aceea, noi ne-am axat și poate domnul Grute crede că prea mult pe impactul asupra mediului de afaceri și asupra IMM-urilor. Dar la comisia noastră răspunderea este, noastră este de aceea de a trata, de a, cea, aceea de a analiza ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri. Așadar, domnule Grute, sunt de acord cu dumneavoastră că ne îngrijorează aspectul ce ține de confidențialitatea datelor uh, pe internet, de aceea le dau mereu sfaturi copiilor mei să nu deschidă orice pagină pe Facebook. Mulțumesc și doamnei Nibler pentru comentariile făcute, extrem de utile, și pentru clarificările acordate în ceea ce privește sintagma Privacy by Design. Mi-ați deschis ochii într-adevăr și pentru asta vă mulțumesc. Trebuie într-adevăr să țintim către acest echilibru între a îi face pe oameni să fie răspunzători pentru modul în care utilizează datele, dar nici uh, fără a împovora uh, din punct de vedere birocratic, administrativ. Domnule președinte, poate ar trebui să discutăm acum uh, calendarul și termenul de depunere a amendamentelor. Ce părere aveți? Yeah, that's... Da, e totul clar. Termenul pentru amendamente 13, 13 aprilie la ora prânzului. Asta pentru cei care doresc în continuare să depună amendamente. Da. Dacă nu mai există alte comentarii, putem să uh, considerăm închis acest uh, punct de plenare de zi mă uit pe la ceas și văd că mai avem jumătate de oră la dispoziție, am putea să continuăm, dar nu mai avem nimic pornea de zi, de aceea ne revedem la ora 3 și vă urez o pauză plăcută.